să trecem la vot. Conform ordinii de zi, avem raportul domnului Moreira, includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a procesului Kimberley. Vom vota prin apel nominal. S-a deschis votul. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi spuneți dacă ați votat. Počkám ještě pár vteřin. Až dori se mai aștept câteva secunde. Și acum se încheie votul. Se adoptă. Trecem acum la al doilea raport de pe ordinea de zi. Este din nou vorba despre un raport al domnului Moreira, participarea Groenlandei la sistemul de certificare a procesului Kimberley. S-a deschis votul. Concim hlasování. S-a închis votul. Bylo přijato. Se adoptă. Următorul raport este raportul lui Sharon Bowles. Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii. Vă avem aici un vot prin apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul raport este raportul domnului Werner Kuhn, acordul de la Cape Town din 2012, privind punerea în aplicare a dispozițiilor protocolului din 1993 referitor la Convenția Internațională de la Torremolinos din 1977. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O observație tehnică, vă rog. Vă aș dori să le atrag atenția deputaților asupra faptului că multe, mai multe persoane s-au așezat în alte locuri, nu la locurile lor. Vreau să rog pe toată lumea să ne anunțe atunci când își schimbă locul. Mulțumesc. A své hlasování projevit na jiném místě. Mulțumesc, am notat acest loc. Într-adevăr, îi rugăm pe cei care votează de la alt loc, nu de la locul lor, să uh, ne anunțe. Deci, raportul Werner Kuni se adoptă. Următorul raport este raportul Lichtenberger, al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul raport este raportul RAPCAI. Cererea de apărare a imunității parlamentare a doamnei Lara Comi. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Další zprávou je zpráva paní Wingström. Žád... Urmează raportul Wikström, cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Zbigniew Ziobro. Conform alineatului 175, dăm cuvântul domnului Ziobro. pani przewodnicząca! chciałbym wnosić o uchylenie immunitetu. jestem przeciwnikiem instytucji. domnule președinte aș dori să vă rog să renunțați. Doresc să renunț la imunitatea mea și v-aș ruga să dați curs cererii mele de renunțare la imunitate. Mulțumesc. Ok, dobrze. Bun. Máte slovo c'est une motion d'ordre monsieur le président d'autant plus que mon nom. domnule președinte numele meu e citat în raport în ce privește imunitatea domnului Lara Comi. Sunt mulțumit că i s-a dat cuvântul domnului Ziobro privitor la imunitatea dumnealui. În ce mă privește, mi s-a refuzat luarea de cuvânt în plenară. Mm, constat pe de altă parte că majoritatea comisiei și în Rapcai dar fiindcă e vorba de economie, atunci când dumnei vorbește de economii, acționează ca deputat european, iar eu când vorbesc ca imigrație, un subiect ce ține de competența Uniunii Europene, nu o fac în calitate de deputat european. Ne, ne budeme otvírat debatu k minulému. Mulțumesc, dar nu este cazul să reluăm aici dezbaterea, pentru că raportul a fost rezolvat deja și negociat. În orice caz, se va nota în procesul verbal observația dumneavoastră. Domnul Giobro a dorit doar să facă o precizare în legătură cu cererea care se referă la domnia sa. Haideți să votăm raportul Wikström pentru. Votăm pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe, raportul RAPCAI, promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale. Și votăm în primul rând amendamentele de la Comisia responsabilă pe fond pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, Amendamentele 2 și 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum un vot nominal. Da, verificăm mai întâi, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50 și 51 sunt caduce și votăm acum 48 și 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum propunerea comisiei pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum un vot prin apel nominal privind rezoluția legislativă. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Esaia. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm blocul de amendamente de la 1 la 19. Aba nu, este caduc, spune domnul președinte, așadar votăm propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, rezoluția legislativă prin apel nominal. S-a deschis votul. Končím hlasování. Sanky z votul. Se adoptă. Votăm acum raportul Galo, drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum amendamentele comis... Bă, propunerea comisiei, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum rezoluția legislativă, prin apel nominal s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul McCarthy. Sancțiuni penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Votăm amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm rezoluția legislativă. Prin apel nominal s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Vălean, proiectele de investiții în infrastructura energetică. Votăm întâi amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 39, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Concim hlasování. S-a închis votul. Bylo zamítnuto. Se respinge. Amendamentul 40, prin apel nominal, s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul. Bylo zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím. Se respinge. Amendamentul 44 CP pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 41, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 42, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. respinge. Amendamentul 43, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum propunerea comisiei. Prin apel nominal s-a deschis votul. Concim hlasování. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția legislativă. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum urmează raportul Ayala Sender, numirea unui membru al Curții de Conturi. Votăm acum amendamentul 1 pentru, Mă scuzați, spune președintele. Trebuie să votăm, într-adevăr, întâi raportul Ayala Sender privind numirea unui membru al Curții de Conturi. Este vorba de domnul Klaus, Klaus Heiner Lene. Și votăm acum prin vot secret. S-a deschis votul, s-a închis votul. Pan Lene byl zvolen, bylo přijato. Domnul Lene este confirmat deci se adoptă și domnul Lene este ales pe acest post. Domnule Lene, aș dori și în nume propriu să vă urez uh, toate cele bune și să vă felicit. Haideți acum să revenim la raportul doamnei Ayala Sender referitor la Curtea de Conturi. Și o rog acum pe doamna Ayala Sender să ia cuvântul două minute. Mulțumesc. Vreau doar pe scurt să vă spun că am avut oportunitatea să avem, n-am avut oportunitatea să facem o dezbatere mică în legătură cu un, o temă foarte interesantă. Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au colaborat la raport și membrilor Curții de Conturi, mai ales președintele domnul Caldeira, recent reales, care a făcut o serie de reforme semnificative în toți acești ani ca, pentru ca Curtea de Conturi să fie un instrument mai eficient care să răspundă mai bine cerințelor principalelor săi clienți, adică Comisia și Parlamentul, dar mai ales la obiectivul de a oferi mai multă încredere cetățenilor care să vadă că măcar este cineva care veghează că bugetul european este executat așa cum se cuvine. Cu acest raport am încercat să fim, provocăm cumva, să venim cu elemente creative, ca uh, să încercăm să rezolvăm problema uh, exercițiului dat negativ cu o încadrare a curții de conturi care să fie mai aproape de exigențele unei dezbateri uh, reale a politicii europene și asta dovedește și numirea domnului Lene astăzi. Iată, am reușit să avem criterii mai bune pentru uh, numirea candidaților, astfel încât v-aș ruga să aprobați amendamentul 1, unde se încearcă să se amelioreze inclusiv ceea ce am făcut în comisie. Mulțumesc și mă scuzați pentru <laughs> faptul că am alungit puțin intervenția mea. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Haideți să votăm acum amendamentul 1. E vorba de o propunere de rezoluție alternativă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Așadar putem vota, putem verifica mai întâi, deci s-a deschis votul electronic. Končím hlasování. S-a Bylo zamítnuto. A... Se respinge. Așadar, votăm acum rezoluția Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Karim. Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea și proporționalitatea, o mai bună legiferare. Votăm acum amendamentul 1. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 2. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, prin apel nominal, s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul. Bylo zamítnuto. Pozměňovací... Se respinge. Amendamentul 8D, prin apel nominal, s-a deschis votul. Încim hlasování. S-a închis votul. Bylo zamítnuto. Po... Se respinge. Amendamentul 9, prin apel nominal, s-a deschis votul. Concim hlasování. S-a închis votul.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 Bylo zamítnuto. Pozmě... Se respinge. Amendamentul 6 prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bylo zamítnuto. Se respinge. Amendamentul 10D prin apel nominal s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul bylo zamítnuto. Se respinge. O paragraful 36 ve dvou... Trecem acum la următorul alineat, 36, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Bilo přijato. Se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție. Prin apel nominal s-a deschis votul. Končím hlasování. S-a închis votul. Bilo přijato. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, va sosi acum președintele italian și de aceea vom face o mică pauză până la ora 12.30. Okay. Thank you. Is it everything okay? Thank you. Thank you.